test, să vedem dacă toate grupurile politice uh, sunt prezente și nu cu prea mulți membri. S-a deschis votul de test. Nu, nu, încă n-am spus, n-am spus, n-am întrebat dacă toată lumea a votat, deci s-a deschis încă o dată votul de test. E un test. Sunt, suntem încă în procedura de testare. Da. Colegii vor să închidă votul mult prea repede. A votat toată lumea? Domnul Baie, văd că nu a participat la test. Ba da, acum. Atunci, închidem votul arată bine. Haideți să trecem acum la votul propriu-zis. Deci votăm propunerea comisiei pentru candidatura domnului Clint. Cine este pentru, votează cu da. Cine este împotrivă, votează cu nu. Cine se abține, se abține. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 34 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Cu aceasta recomandăm uh, încredințarea acestei, acestui post domnului Clint și dacă și conferința, și conferința președinților va fi informată uh, de această decizie. Și atunci putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de activitatea și supravegherea activităților um, instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale uh, IORP Ior, raportorul nostru este Brian Hayes. Brian, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a spune că mă bucur că am ocazia să fac eu introducerea acestei teme în comisie, aici în fața colegilor. Este prima dezbatere pe care o avem în urma acordului uh, pe care l-am uh, obținut cu Consiliul acum câteva luni. Am avut ocazia să colaborez cu raportorii din umbră, nu cu toți, nu am întâlnit pe toți, dar uh, am avut uh, câteva discuții bune și sper să continuăm. Ca să fie mai ușor de uh, tuturor, am publicat un document de lucru în care am intrat în câteva detalii în termeni clari descriu uh, situația la nivelul Uniunii Europene și uh, știu că um, inițial uh, nu se aștepta nimeni ca propunerea să meargă mai departe, pentru că nu făcea parte din agenda pentru mai bună legiferare a președintelui Juncker, dar uh, S-a ajuns la un acord rapid pe marginea acestui dosar în timpul președinției italiene în decembrie și aș vrea să îi felicit cu această ocazie. O să încep prin a explica ce este un IORP și apoi să descriu puțin peisajul sistemelor de pensii din Uniunea Europeană. O să încerc să nu iau prea mult timp și o să explic de ce a adoptat directiva aceasta Comisia în 2003 și să spun care e punctul meu de vedere. Așa, ca să știți care e contextul, IORP uh, este acronimul președintele întrerupe. Da. Brian, îmi permiteți să vă întrerup uh, îmi, îmi cer scuze, dar uh, uh colegul Feber a uh, deschis acest, dezbaterea la acest punct cu 10 minute înainte de uh, timpul care era prevăzut pentru această dezbatere și mă uit în sală și văd că aproape toți raportorii din umbră sunt absenți. Deci fac o propunere, haide să facem o pauză, să începem la și un sfert, uh, pentru că altfel discutăm degeaba. So, damit machen wir eine Pause bis 16.15 Uhr, 10 Minuten. Deci facem o pauză 10 minute până la 16 și 15 minute. Econ Point 9 Reloaded. <laughs> Oder 2.0. Ja, liebe Kollegen. Dragi colegi, am uh, revenit. Văd că raportorii din umbră au uh, apărut, unii dintre ei. În orice caz, uh, am uh, ajuns la momentul în care era prevăzut uh, această dezbatere, așa că nu mai putem amâna. Vă propun să atacăm subiectul și începem așadar acest prim schimb de opinii. În iunie și uh, iulie procedura va urma cursul său. Deocamdată îi dăm cuvântul lui Brian Hayes. Mulțumesc! Vreau să urez bun venit uh, raportorilor din umbră care sunt astăzi aici prezenți. Am avut discuții uh, foarte utile cu uh, ei și aștept să am discuții și cu ceilalți pe care nu i-am întâlnit. Cum bine ați spus, domnule președinte, aceasta e o primă discuție. Cum colegii știu probabil, Acum două săptămâni am transmis un document de lucru care explică în detaliu despre ce e vorba în dosar. Sper că explică în termeni uh, simpli ce se propune prin uh, IORP 2. Se explică și uh, contextul istoricul acestui dosar. Sper că colegii îl găsesc interesant. Cum am spus mai devreme, s-a spus că acest dosar nu va progresa din cauza agendei uh, pentru mai bună legiferare a Comisiei Juncker. Cu toate acestea, Comisia a insistat cu dosarul acesta și, după cum uh, colegii poate știu, în decembrie anul trecut, uh, în timpul președinției italiene, Consiliul a căzut de acord cu abordarea generală din acest dosar. Deci avem uh, o abordare generală, avem o propunere și acestea sunt utile pentru că ne permit să înțelegem măcar poziția două dintre instituțiile Uniunii Europene ce contează. Eu vreau să vă explic astăzi ce înseamnă IORP și, uh, dacă am timp, să fac câteva observații cu privire la situația sistemelor de pensii din Uniunea Europeană. Există foarte multe lucruri de spus și dezbaterea este una mult mai largă decât putem noi uh, să să facem astăzi. Avem o directivă din 2003. O să adaug și eu câteva reflexii personale ca să vă spun uh, în ce etapă ne aflăm și cum vă propun să abordăm această uh, temă. IORP vine de la instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale. Este o instituție care administrează o schemă de pensii ce e finanțată de un uh, angajator pentru angajați ține de pilonul 2. În pilonul 1 avem uh, acele contribuții convenționale, contribuții de pensii tradiționale, pensia de vechime, pensia de stat, cea de la pilonul 1. Iar la pilonul 2 avem uh, alte tipuri de pensii, iar la pilonul 3 avem uh, sisteme de pensii neobligatorii individuale. IORP se încadrează în mod clar la pilonul 2. Cred că există cam 120.000 de iorpuri în uh, Uniunea Europeană. Unele sunt uh, foarte mari, reprezintă diverse categorii profesionale și mai multe companii. Multe sunt uh, mici, au doar câte 100 de membri, dar există și altele mult mai puternice. Aceste diferențe apar în documentul nostru. În total, ele administrează cam 2,5 uh, trilioane de euro și uh, uh, asta înseamnă foarte mult. Din uh, iunie 2012, doar uh, 85 de iorpuri pot uh, funcționa transfrontalier, deci marea lor majoritate funcționează în, uh, într-un număr mic de țări și nu uh, au o componentă transfrontalieră, iar la acest lucru trebuie să ne gândim ce înseamnă. Care este situația sistemului de pensii uh, în Uniunea Europeană? Nici nu trebuie să insist pe importanța caracterului transfrontalier și asupra sistemului în general în Uniunea Europeană, pentru că știm că uh, există patru oameni care lucrează în uh, Uniunea Europeană la un sau doi pensionari. Însă această tendință se va inversa în uh, anii ce urmează și vom avea o inversare a raportului de dependență demografică. Vom avea doi pensionari pentru fiecare uh, persoană activă. Deci, o problemă foarte mare pe viitor pentru statele membre. Pilonul 1 e strict uh, la latitudinea statelor membre, dar și pilonul 2 și pilonul 3 cad în competența lor. Unele state membre au făcut foarte multe pentru a reforma sistemul de pensii, altele nimic, din cauza um, situației în care se găsesc, din cauza demografiei, dar ce trebuie subliniat este că toate statele membre au de jucat un rol în crearea unui sistem uh, de pensii ocupaționale. De ce Comisia a vrut să modifice directiva? În uh, primul rând, pentru că în 2003 uh, directiva se concentra pe libera circulație a capitalului și a serviciilor, așa a fost ea concepută. Și unul din scopurile directivei era să permită mai multe activități transfrontaliere în uh, rândul iorpurilor. Însă majoritatea iorpurilor funcționează și acum uh, la nivel național. Foarte puține au activități transfrontaliere. Există mai multe motive în uh, opinia Comisiei pentru care această directivă trebuie amendată. Mie mi se pare un lucru bun. Am lucrat ani de zile în Parlamentul irlandez și am văzut că există nevoie de consolidare legislativă pentru uh, legile deja adoptate în trecut. Da, e nevoie de modernizare, de actualizare. Comisia consideră că trebuie să rămână principii de prudențialitate, dar asta pot constitui și un obstacol. S-a constatat uh, o trecere de la sistemul uh, cu contribuție determinată la un uh, sistem finanțat și statele membre uh, trebuie să furnizeze informații cuprinzătoare și inteligibile. Uh, exemplul cel mai la îndemână este că atunci când uh, cumperi o casă trebuie să iei decizia în funcție de unde vrei să lucrezi și uh, îți alegi locul de muncă în funcție și de pensia pe care vei obține de acolo. Deci, iei hotărâri majore în funcție de uh, locul în care vrei să lucrezi, dacă vei avea o, o pensie bună de acolo, uh, și apoi te gândești eventual să cumperi și o casă. Deci trebuie să ai acces la informații clare, transparente. Consiliul a făcut modificări majore la textul Comisiei uh, și uh, asta în mai multe privințe, inclusiv în privința actelor delegate. Vreau să spun colegilor că acest dosar este unul controversat și chiar sensibil pentru unele state membre. Faptul că Consiliul a venit cu această abordare generală și a căzut de acord în timpul președinției italiene trebuie salutat. Pentru că, repet, această problemă este foarte delicată pentru câteva state membre. În concluzie, ce abordare propun eu? Mai întâi, Trebuie să admitem că această chestiune e la latitudinea statelor membre. Ele își hotărăsc politica de pensii. Cred că ar fi total greșit să aplicăm o singură soluție pentru toate, toate statele. Trebuie să admitem faptul că în Europa Sistemul de pensii diferă foarte mult de la un stat la altul. De asemenea, știm că în unele state membre a existat uh, o alianță foarte puternică între angajați, angajatori, un fel de obligație socială din partea angajatorilor de a oferi o pensie bună angajaților, de a se asigura că ei sunt acoperiți uh, de aceea există și uh, sisteme de pensii foarte bine puse la punct. Știu că sindicatele insistă foarte mult pe acest uh, lucru. Nu e vorba doar de un instrument financiar, ci e și o prestație socială. În al doilea rând, impactul este unul foarte mare pentru unele din state membre, state membre mici. Dar, uh, deși iorp nu sunt prezente în uh, toate statele membre, uh, foarte mulți cetățeni europeni, 8 milioane de cetățeni, adică 3,5% din forța de lucru din Europa, se deplasează dintr-o țară în alta. Dar tendința pe viitor se va amplifica, tot mai mulți europeni vor găsi de lucru într-o altă țară. Fie dacă au sau nu un uh, sistem de pensii adecvat. Acolo, dacă nu, vor uh, opta pentru un sistem de redistribuire. Trebuie să recunoaștem acest lucru și din motive de concurență, de competitivitate, de ocuparea forței de muncă, trebuie să prevedem acest lucru. Uniunea Europeană se schimbă și vor exista iorpuri inter-țară. Un lucru logic și pe care trebuie să îl încurajăm dacă vrem să încurajăm și mobilitatea cetățenilor în câmpul muncii. De asemenea, cred că ar trebui să îmbunătățim piața internă și astfel să sprijinim iorpurile. Fără a afecta prevederile sau dispozițiile naționale ale statelor membre cu privire la sistemele de pensii obișnuite. Nu vrem să copiem uh, dispozițiile din uh, directiva solvabilitate. Cred că ar fi un lucru dăunător. După criza prin care am trecut, mulți uh, muncitori, mulți lucrători Uh, și cred că și mulți dintre funcționarii administrațiilor de stat vor să se asigure că aceste scheme vor continua să funcționeze și să se susțină. Și aplicarea dispozițiilor din uh, directiva solvabilitate ar fi o greșeală. Așa că mă bucur că Comisia a fost uh, de acord să nu mergem pe această direcție. Apoi, comunicarea e importantă lucrătorii au dreptul să cunoască ce sisteme există, care va fi randamentul uh, planului de pensii pe viitor și au dreptul să primească răspunsuri adecvate la întrebările lor. Am văzut exemple foarte bune în unele țări, Olanda, de pildă, are un model foarte bun de a oferi informații și de a pune la dispoziție informații. Ar trebui să folosim uh, aceste modele ca exemple pentru restul țărilor, fără a le impune însă neapărat uh, acestor uh, state membre modelul în cauză. Asta e abordarea mea generală și dacă Comisia și coordonatorii sunt de acord, vă propun să avem o audiere publică, eventual în luna mai. Eu sunt foarte deschis și uh, vreau să aud uh, părerea colegilor, părerea raportorilor din umbră, cum uh, putem îmbunătăți acest text, eventual, însă totodată trebuie să fim prudenți pentru că fondurile de pensii sunt importante și există câteva țări care au sisteme de pensii foarte solide ce trebuie respectate. Mă gândesc la um, arhitectura pensiilor tradiționale din Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru această introducere interesantă. Pentru socialiști și democrați, în locul lui Paul Tank, vorbește astăzi Annelies Dodds. Thank you very much. As the chair said, I will now... Mulțumesc foarte mult. Eu voi vorbi acum în numele lui Paul. Lui pare foarte rău că nu poate fi alături de noi astăzi. Însă am discutat acest uh, subiect cu el și vă voi uh, transmite ce a dorit să vă spun. Paul a spus că dorește să mulțumesc raportorului pentru documentul de lucru pregătit, care um, rezumă foarte bine chestiunile cheie din această dezbatere. Sunt de acord cu uh, angajamentul domnului Hayes pentru iorpuri rezistente în uh, cadrul european. Dosarul este delicat pentru că câteva state membre au uh, sisteme de pensii de pilonul 2 care au mai multe active um, raportate la, GED, la, la PIB decât alte state. Acestea aceste iorb trebuie să fie instituții cu caracter social. Ele sunt, uh, au ca scop uh, obținerea unui randament uh, la aceste sume care sunt depuse. Sunt de acord cu domnul Hayes că există mai multe chestiuni problematice. El a observat că documentul de lucru menționează faptul că Comitetul de Evaluare Impactului a Comisiei uh, a analizat de două ori acest dosar, însă nu a putut uh, emite o opinie pozitivă. Paul spune că acest lucru este important și că, din păcate, trebuie să fie de acord cu raportorul că obiecțiile um, Comitetului de Evaluare Impactului sunt încă valabile. În plus, uh, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European uh, a evaluat foarte um, critic um, acest dosar o primă evaluare negativă, așadar. Se pare că dimensiunea europeană nu uh, este prea bine um, conturată. Și dacă este așa, Comisia ar fi trebuit să ne uh, informeze și să ne spună de ce era nevoie de o uh, astfel de propunere. Paul spune că nu este foarte clar de ce este nevoie de acțiune acum, pentru că dosarul nu vine cu nicio propunere referitor la calendar și nici la uh, secvența de pași ce trebuie urmași. Uh, Por al dori ca reprezentanții comisiei să ne spună ceva mai multe despre aceste chestiuni la sfârșitul dezbaterii de azi. În uh, final, domnul Tang spune că, în calitate de raportor din umbră, discută încă în continuare acest dosar cu grupul său, cu S și D, pentru că, având în vedere ultimele angajamente pentru o mai bună reglementare la care s-a referit domnul Hayes chiar acum, Paul este îngrijorat că această propunere nu întrunește uh, standardele uh, necesare și că nu se ridică la nivelul la care ar trebui. Um, trebuie să ne se spună de ce este nevoie de aceste propuneri. Mulțumesc, Annelies, și acum pentru ECR, Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc raportorului pentru că a elaborat acest document de lucru foarte complet și foarte util. În uh, mai puțin de o pagini, documentul rezumă chestiunile cu care ne confruntăm. Putem începe prin a citi acest rezumat pentru a ne pune în temă cu, această, cu problematică de azi. Ehm, raportorul din umbră de la SCD uh, s-a referit la evaluarea comisiei. Este grăitor. Comisia a analizat de două ori documentul și cu toate acestea nu a putut emite o opinie pozitivă. Deci încă nu sunt convins că e nevoie de legislație la nivel european. Dar fiindcă încă nu a fost retras documentul de către comisie, cred că raportorul are uh, o abordare rezonabilă. Dar dacă în comisia noastră se poate încela un consens, cum că nu uh, avem nevoie de legislație uh, nouă, eu uh, sunt dispus să fiu de acord. Sunt de acord cu raportorul că trebuie să încercăm să evităm o abordare unică pentru toată lumea. Instituțiile IORP au un scop social um, care este legat de um, tradițiile din câmpul muncii în fiecare stat membru. Trebuie ca statele membre să aibă flexibilitate sau um, riscăm ca IORP-urile să cheltuiască foarte mulți bani fără a aduce beneficii suplimentare statelor membre. Cu cât avem mai multe regulamente pe care se bazează fondurile de uh, pensii mici, uh, acest lucru va duce la scăderea pensiilor persoanelor uh, care nu au venituri foarte mari pentru a suporta costurile suplimentare care se adaugă. Am cinci chestiuni care mă preocupă, domnule președinte. Le voi menționa rapid. Uh, faptul ca persoanele implicate în organismul de guvernare să fie calificate uh, profesional poate um, duce la uh, oprirea nominalizărilor um, mandatarilor de către uh, angajați. Eu aș vrea să se pună capăt acestei practici. Există un, o cerință generală de a face un depozit, o depunere, lucru care face inițială, lucru care îngreunează accesul la fondurile de pensie al unor persoane. Mai există o uh, chestiune importantă. Vreau să evităm cerințele generale care pot reduce flexibilitatea statelor membre de a se adapta variațiilor de risc de pe piețe. Sunt de acord cu abordarea raportorului de a adopta amendamente prin procedura legislativă ordinară. Actele delegate risc uh, să creeze un regim de reglementare foarte restrictiv abordarea generală a Consiliului a făcut progrese îmbunătățind uh, multe propuneri uh, inițiale. Acum noi trebuie, ale Comisiei, noi trebuie să uh, pornim de la poziția Consiliului pentru a veni cu o variantă foarte bună privind iorpurile. Mulțumesc, Ashley, acum pentru alte Sofia Intveld. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Iertați-mă că am întârziat puțin, fac naveta între două comisii, destul de dificil. Sunt două principii generale care ar trebui să ne ghideze în dezbaterile noastre. În primul rând, așa cum a spus și raportorul, trebuie să avem o abordare prudentă. Dar în același timp, eu consider că nu trebuie să avem niciun tabu. Ideea că totul, chiar și în cele uh, patru state afectate, totul este bine, deci că nu trebuie să discutăm totul, este o concluzie care uh, este trasă prea repede din punctul meu de vedere. În al doilea rând, trebuie să fim uh, atenți uh, ca dezbaterea să nu privească doar patru state, pentru că vorbim despre o inițiativă europeană, în primul rând. Sunt de acord cu anumite obiective importante ale directivei inițiale și cu uh, revizuirea acesteia, de exemplu, uh, piața unică și îndepărtarea barierelor, barierelor uh, îmbunătățirea acordării de pensii transfrontalier și siguranța fondurilor de pensii. Adesea se spune că pentru că iorpurile au un scop social și că de aceea nu ar trebui să le mai discutăm. Eu cred că tocmai de aceea trebuie să discutăm subiectul iorpurilor, pentru că ele au un obiectiv social. Țările de jos au uh, un sistem foarte bun de iorpuri care funcționează bine, dar asta nu înseamnă că el este complet uh, imun uh, la crize. Așa cum ne-a arătat criza financiară, există uh, multe dezavantaje și chiar dacă sistemul în țara mea funcționează excelent, există și puncte slabe. Criza financiară ne-a arătat că riscurile le suportă tot mai mult și disproporționat tânăra generație. Și dacă ne referim la sistem, trebuie să fie foarte clar care sunt beneficiile pentru generațiile mai uh, în vârstă și pentru generațiile mai tinere. Cred că în ultima vreme riscul a fost transferat uh, în mod disproporționat asupra tinerei generații. Nu vreau să sperii pe nimeni cu termeni, cu termeni uh, complicați, dar trebuie să ne gândim la soliditatea sistemului, în esență. Uh, spre deosebire de diamante, totul este supus schimbării pe această lume și aceasta este și natura fondurilor de pensie. Fondurile de pensie trebuie să schimbe pentru că și tiparele de muncă se schimbă. Oamenii nu-și mai încep uh, viața laborală la 15 ani și stau uh, 40-50 de ani în aceeași companie. Oamenii uh, pot lucra pentru angajatori diferiți în întreaga Uniune Europeană, lucru pe care noi îl încurajăm, pot lucra pe cont propriu, apoi vor lua o pauză. Deci tiparele de muncă se schimbă și piața muncii se schimbă, se schimbă și în Europa și de aceea cred că este necesară o discuție la nivel european. Din nefericire, în uh, țara mea, lumea repede începe să strige lupul și să arate cu degetul Bruselului, spunând că vrea să le înhațe, să pună mâna pe pensiile lor. Însă, fondurile de pensii sunt cele care transferă riscul asupra uh, pe umerii tinerei generații. Deci cred că nu trebuie să avem niciun fel de subiect tabu. Noi suntem responsabili pentru generațiile viitoare, nu doar pentru generația actuală și vreau să-i spun colegului meu uh, olandez, uh, Paul Dan, care nu este de față, că cuvintele lui pe care le-a citit uh, colega noastră reflectă într-o anumită măsură faptul că uh, la um, conducerea fondurilor uh, olandeze, partenerii sociale au un cuvânt important de spus. Realitatea este că sindicatele nu mai sunt așa de reprezentate cum erau. Deja uh, sindicaliștii au o vârstă medie de 56 de ani. E important să ținem noi cont de nevoile generațiilor viitoare și să nu ne gândim doar la cei care uh, sunt acum pensionari. Urban Crespo. Mulțumesc, Sofia. Și acum pentru GUE urmează Miguel Urban Crespo. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule uh, președinte, domnilor și domnilor, înțelegem că propunerea actuală a Comisiei uh, încerce, încearcă să promoveze acest tip de fonduri um, în uh, de acord cu fondurile publice uh, solidare. În multe cazuri, aceste fonduri sunt o cucerire a sindicatelor și un drept social care trebuie apărat. În multe cazuri, însă, aceste fonduri sunt asociate practicilor negative. Sectorile sectoarele cu uh, în care se învârt salarii mari sunt fragmentate. Există și mecanisme de autocapitalizare atunci când acestea iau forma acțiunilor uh, în, în, uh, chiar în compania care angajează. Adesea, oamenii sunt obligați să se concedieze de la compania la care lucrează la un anumit moment. Noi dorim să fie practici corecte și să fie uh, incluse toate persoanele angajate și personalul extern. Și trebuie să se facă contracte colective, să uh, împiedicăm uh, autocapitalizarea uh, firmelor și așa mai departe. Înțelegem că uh, actuala propunere uh, ține cont de țara de origine, imitând în practică intervenția uh, autorităților din țara de destinație, uh, favorizându-se aplicarea legislației țării de origine, de fapt uh, se uh, scade competența și administratorii acestor fonduri vor uh, avea tendința de a forma astfel de fonduri de pensii în statele cu reguli mai flexibile. Trebuie să încercăm să încurajăm uh, infra, proiectele de infrastructură în, planul, în spiritul planului Juncker. Însă se transferă riscul acestor mari investiții asupra lucrătorilor, pentru că e vorba de chestiuni speculative și foarte riscante trebuie să se reglementeze la nivel european și să se împiedice investiția în fonduri speculative uh, sau în uh, fonduri cu risc foarte mare. Trebuie să nu existe uh, afectarea negativă a calității locurilor de muncă. Credem că trebuie să participe uh, factorii sociali atunci când se decide pachetul de investiții și conținutul acestora. Și nu trebuie să aibă în vedere doar uh, speranțele de câștig, de rezultate financiare. Miguel, als... Mulțumesc, Miguel. Și acum ultimul din rândul raportorului de numără pentru vers Basekhout. Thank you, Mr. Chairman, and first of all, thanks for the Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportorul pentru documentul de lucru. După ce am ascultat uh, în prima rundă de intervenții din partea raportorilor din umbră, pot trage concluzia că discuția va fi foarte interesantă. Sunt puțin surprins de um, colegul Paul Dang, uh, a cărui poziție ați citit-o dumneavoastră, cum că el nu este convins uh, că avem nevoie de o astfel de directivă. Acest lucru uh, mă surprinde, pentru că eu sunt de altă părere și cred că pot recunoaște dezbaterea olandeză aici. Noi știm cu toții că fondurile de pensii au uh, un uh, impact uh, ce depășește țările IORP. Multe fonduri olandeze au sute de milioane de bani din investiții care sunt potențial disponibili, însă acest lucru nu, investițiile nu se fac doar în Olanda. Consecințele sunt la nivel european, tocmai de aceea trebuie să discutăm acest subiect. Deci merită discutat, după părerea mea. În al doilea rând, uh, sunt de acord cu uh, Sophie Indveld că lumea se schimbă. Dacă ne gândim la fondurile de pensii, uh, de la un beneficiu definit trecem la o contribuție definită. Contribuția este clară și oamenii cred că au dreptul să știe care va fi rezultatul contribuției lor bine de la început. de la uh, un job, de la un loc de muncă stabil uh, pentru întreaga viață, trecem la o viață de o viață întreagă de muncă, se schimbă optica și cred că are sens o abordare europeană. Sunt de acord cu raportorul, o abordare prudentă, dar în această primă rundă de uh, discuții nu uh, am uh, auzit pe nimeni care să susțină cauza abordării prudente. nu vrem să avem nicio non-abordare, nu vrem să trecem la inactivitate doar de dragul prudenței. Comisia a făcut această propunere pe uh, temeiul legal al pieței uh, interne. Nu sunt uh, foarte convins că acesta este cel mai important aspect, cel mai important motiv din care discutăm iorpurile. Din punctul meu de vedere, nu uh, sunt neapărat uh, nu mă interesează neapărat ca orice, ca acest aspect al iorburilor să fie transportat el. Eu nu știu dacă temeiul legal al pieței interne este cel mai bun. Cred că crucială este siguranța și crucială de asemenea este transparența pentru consumatori. Pentru mine acestea sunt punctele cheie și cred că ar trebui să fie în centrul, în nucleul dular propunerii. În ceea ce privește uh, Siguranța. Știu că fondurile de pensii au fost excluse din toate uh, cerințele cantitative, din uh, solvabilitate 2 și din alte regulamente similare. Dar de la IORPURI cred că putem să ne așteptăm, să așteptăm mm, să um, producă ceea ce au promis, să materializeze ceea ce promit. trebuie să ne asigurăm că evaluările adecvate uh, sunt, reprezintă baza uh, lucrurilor care sunt promise. În final, așadar, uh, pretențiile, uh, promisiunile trebuie să fie bazate pe evaluări uh, corecte, adecvate. În ceea ce privește transparența, sunt de părere că armonizarea comunicării cu beneficiarii este crucială. Nu cred că trebuie să facem uh, microadministrare, însă trebuie să există există totuși o claritate în comunicarea cu utilizatorii. nu uh, orice cerere de clarificare reprezintă micromanagement. Nu cred că putem spune uh, că nu mai e nevoie însă de implicare europeană pentru că fondurile noastre deja sunt perfecte. Uh, Trebuie ca utilizatorii să știe unde merg uh, banii pe care îi investesc. Transparența este crucială. Ne interesează foarte mult și articolul 29 atunci când se evaluează riscul, atunci când există riscuri precum uh, legate de schimbările climatice trebuie ca totul să se reflecte în uh, fondurile de pensii. Știu că sunt un pic plictisori și că suntem obositori, dar uh, dacă există riscuri pe termen lung, consumatorii trebuie să fie conștienți de acest lucru. Transparența e, ar trebui să fie cheie, în special în ceea ce privește fondurile de investiții. Investițiile generațiilor viitoare nu ar trebui să aibă randament um, pe doar 5 ani, ci pentru 10 de ani. Noi vom uh, discuta și despre carbon și uh, vom uh, ține cont și de articolul 29 și trebuie să ținem cont când discutăm fondurile de pensii și de riscurile pe termen lung. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu Ashley la acest subiect. Acestea sunt chestiunile cele mai importante din punctul nostru de vedere, dar vreau să uh, Repet că trebuie să avem o abordare prudentă, dar există un motiv uh, întemeiat din care um, noi analizăm problema fondurilor de pensii. Există impact la nivel european și toată lumea trebuie să se bucure de aceeași transparență și de aceeași siguranță pe termen lung. Pentru mine acest lucru este mult mai important decât temeiul uh, juridic al pieței interne. Haideți să avem o dezbatere la nivel european și nu doar în țările IORP. Ähm, Mulțumim, Bas, uh, pentru această dezbatere uh, olandeză. Bun. Bun, prima dată au avut colegii uh, raportori din umbră cuvântul și acum o să dau cuvântul celorlalți colegi. În primul rând, Thomas Mann. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doar uh, olandezii uh, pot să se ocupe de acest subiect. În orice caz, în uh, Germania, volumul de afaceri în acest domeniu este de 460 de miliarde 460 de miliarde nu cad din cer. Ele se, sunt create. Și dezbaterea pe care am avut-o um, este una pe care uh, e bine să urmărim cu atenție. Pentru că, da, uh, pensiile profesionale uh, sunt uh, un subiect uh, complex Pensiile profesionale, pensiile ocupaționale sunt dorite de către cetățeni, ele trebuie să fie asigurate și în țara mea există un consens. Noi întotdeauna am inclus partenerii sociali. Partenerii sociali sunt, uh, au jucat un rol major în uh, sistemul pe care îl avem uh, astăzi. Acum doi ani am făcut eu raportul de la Econ și 44 de colegi au votat pentru, am avut un nu și o abținere. Deci cred că am avut un bun consens și sunt convins, Brian, că și tu vei reuși acest lucru cu raportul tău și mă bucur că în mare parte ni se suprapun părerile. Și atunci am folosit articolul 50. Deci ne-am asumat competența în um, Econ și o parte din competență era la Comisia pentru Ocupare. Acum avem posibilitatea să elaborăm un uh, aviz pentru Comisia pentru Ocupare. Eh, eu n-am înțeles foarte bine de ce Comisia a redepus, a depus din nou eh, acest uh, dosar. Uh, am înțeles că la momentul, bun, la momentul acela, când am avut dezbaterea, uh, nu doream să includem și regulile de insolvență în acest uh, dosar. Acum, Brian, după cum ai spus și tu, Comisia a spus că acest subiect trebuie să fie pus pe ordinea de zi. Consiliul a avut mari rezerve și pentru că există experiențe foarte diferite, așa cum ai spus și tu foarte clar. Uh, Uh, există în anumite state membre sisteme, scheme de pensii ocupaționale foarte puternice și în alte state ele sunt foarte reduse. Și cred că este foarte important să învățăm unii din modelele altora, pentru că uh, ocupați, uh, pensiile ocupaționale um, Uh, trebuie să fie sprijinite și de Banca Centrală Europeană. Trebuie ca acești bani să poată să fie uh, plasați, să poată să fie investiți în mod uh, eficient și sper că și prin planul Juncker se vor face investiții în acest sens. Pentru că am spus că pe lângă asigurările pentru uh, angajatorii privați e nevoie și de um, și ca fondurile de pensii și instituțiile care furnizează pensii să poată să investească bani în, în proiecte care să fie sigure, care să fie orientate spre viitor și Banca Europeană de Investiții um, trebuie să sper că va veni, a ajunge la o decizie bună în uh, acest domeniu. Și încă un lucru important, dragă Sofie, asigurare împotriva insolvenței. Uh, noi am avut o astfel de asigurare care în vremuri uh, de criză grea um, în Germania au funcționat uh, foarte bine. Cred că au fost doar foarte, foarte puține cazuri unde au fost probleme. Deci uh, asigurarea împotriva insolvenței a fost uh, un element hotărător. Și încă un punct care mi-e întotdeauna neclar. Noi nu vrem aici să legăm uh, uh, angajații de anumite firme, să spunem, rămâi în această întreprindere dacă vrei să ai pensii de această întreprindere. Nu, noi vrem să facem, cel puțin în țara mea, de exemplu, uh, am, uh, noi uh, dezvoltăm în Germania um, fidelitatea față de întreprindere, care trebuie să fie, uh, respect, trebuie să fie apreciată și răsplătită. Uh, pentru că nu vrem nici să uh, ducem, să, să creăm o situație de uh, turism uh, în care oamenii să se orienteze de, în funcție de avantajele uh, de pensie ale întreprinderilor, să se mute de la o întreprindere la alta. Și, pe sfârșit, sper că uh, Uh, lucrurile să rămână așa cum le-a prezentat uh, Brian. Sunt de acord cu Ashley Fox, da, și în ceea ce privește evaluarea impactului trebuie făcut ceva și ce mi se pare mie că ar fi foarte rău ar fi să apară acte delegate care să ducă la un monopol de decizie. Actele delegate au trecut întotdeauna pe lângă structurile, au eludat structurile democratice și nu-mi place să, uh, nu, nu-mi doresc să cultivăm acest obicei. Și da, cum au spus și verzii, unde se investește, cum se investește, investește deci o transparență completă, foarte important. Ehm, eu, de exemplu, ehm, am renunțat la o parte din pensie făcând carieră în ehm, lumea publicității pentru că nu știam despre ce era vorba, nu-mi cunoșteam drepturile, nu știam situația și nu vreau să se întâmple acest lucru și altor oameni. Deci, Cred că e important uh, să avem o dezbatere și să includem și experiența diverselor țări și sper că la audiere, printre partenerii de dezbatere, pot să se găsească și oameni care au multă experiență în domeniul pensiilor ocupaționale și care uh, să poată să ne ofere informații care să ne dea și o oarecare flexibilitate, pentru că, într-adevăr, nu vrem o cimentare a situației, așa cum a spus și Sofie, ci vrem să avem, uh, să profităm uh, de pe experiența, unii de experiența altora. Mulțumesc, Thomas Mann. Sofie dorește să mai ia cuvântul încă o dată. Da, vreau doar să uh, clarific o uh, neînțelegere. Dragă Thomas, aș spune, tu spui că pensiile ocupaționale n-au nimic de a face cu dimensiunea intergenerațională, dar nu e așa, pentru că tinerii sunt cei care plătesc, în, contribuie la fonduri de pensii, care plătesc pensii beneficiarilor la rândul lor. Și e vorba de scheme obligatorii. Deci, avem toate motivele să vorbim despre dimensiunea intergenerațională. Și nu putem să pretindem că era vorba doar de primul pilon aici, e vorba și de al doilea pilon. Și această fidelitate față de întreprindere și faptul că ești împotriva turismului uh, um, trecerii, mutării de la o firmă la alta pentru pensii, bun, asta trebuie să decide oamenii înșiși. Noi trebuie să ne asigurăm că, indiferent ce decid, dacă le place să sară de la o firmă la alta sau dacă vor să rămână la același angajator întreaga viață, e bine, ei trebuie să primească o pensie corectă la sfârșit și că e corect ca orice participant la fond, dacă au 21 sau 71 de ani astăzi, să fie tratați în mod corect și să primească uh, Uh, în mod corect uh, contribuția pe care au depus-o plus um, uh, o dobândă corectă. Deci e important că, pentru că îngrijorarea tinerilor este că astăzi ei plătesc și când vor ajunge la pensie vor primi mai, bani mai puțin decât primesc pensionarii de astăzi. Cred că ar fi incorrect acest lucru și e important să-l discutăm. Bun, văd că nu mai sunt alți colegi care doresc să... Ba da, Anelis toți vrea să mai intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Da, și eu împărtășesc multe dintre grijile lui Paul. Și nu pentru că vreau să mm, apăr uh, interese speciale ale sindicatelor sau ale marilor angajatori. Nu e deloc așa. Și eu sunt membră a unui sindicat, așa ca cum sunt și milioane de lucrători, de oameni care lucrează în țara mea. Dar uh, schemele de pensii ocupaționale au avut performanțe mai bune în multe țări decât au făcut-o schemele private. E foarte important să recunoaștem acest lucru. Eu lucram în uh, domeniul universitar și eram uh, participant, eram membră la o schemă ocupațională și am putut să um, colaborez cu reprezentantul pentru sindicate al uh, din guvernul, din um, consiliul acestei instituții, ceea ce nu ar fi fost posibil dacă ar fi fost vorba de un fond privat. Deci lucrurile stau uh, foarte diferit față de cum le descrie uh, colegul nostru din partea verzilor. Și când vorbim despre sistemele de pensii în ansamblu, trebuie să vorbim și despre alte chestiuni pe care nu le-am menționat astăzi. Există diferențe foarte mari între uh, nivelurile de pensie și eu nu cred că uh, Transpunerea uh, domeniului ocupațional spre uh, domeniul privat este răspunsul la uh, aceste probleme. Cred că e important. Da, nu ar trebui să existe taburi în dezbatere, dar vorbim despre o parte integrantă a țesutului, a țesăturii sociale um, și de aceea e foarte important să fim prudenți, să recunoaștem um, unde există performanțe bune și unde nu și să ne asigurăm că toate actorii, toți actorii relevanți sunt implicați. Și m-a îngrijorat faptul că în trecut uh, Comisia pentru Ocupare a fost um, implicată în aceste dezbateri și astăzi nu este. Cred că ar trebui să redeschidem dialogul pentru că actorii sociali au lucruri foarte importante de zis și reprezintă milioane de cetățeni europeni. Mulțumesc! Danke, Annelies. Ein Blick auf die Mulțumesc, Anelis. Mă uit la ceas și văd că mai avem 10 minute, ceea ce ne ajunge să ascultăm și poziția comisiei și a raportorului, dacă nu mai doresc să intervină alți colegi. Deci aș propune să facem, să-i dăm cuvântul domnului Lisner din partea comisiei. Oh yeah, now it's working. Okay. Thank you. Yeah, you it's important because there are other people this name and, and Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație și pentru documentul de lucru prezentat de raportor. Nu avem comentarii de făcut pe marginea documentului. Considerăm că analizează corect situația. S-au făcut uh, multe observații și suntem de acord cu mare parte din ele cu două, trei clarificări. De ce e nevoie de IORP 2? Există un IORP 1, dar uh, atunci uh, intenția era să se permită activitate transfrontalieră la care se adaugă și guvernanță minimă, un nivel de guvernanță minim plus transparență, însă acestea nu au fost realizate. Trebuie să ne punem întrebarea dacă obiectivele din directivă sunt suficiente sau pot fi îmbunătățite. Au apărut evoluții care ne-au uh, îndemnat să credem că e nevoie de o modificare. Și, în plus, uh, s-a schimbat și contextul. De asemenea, uh, Comisia a primit reacții din partea unor fonduri care doreau să se internaționalizeze. Deci am văzut că e nevoie de astfel de prevederi pentru activitățile transfrontaliere. De asemenea, unele state membre nu au uh, avut până acum iorpuri, dar doreau să introducă acest tip de structură și dă orientări, fie pentru a crea ele însele iorpuri sau pentru a se afilia la iorp care deja funcționează în alte state membre. Acesta e principalul motiv pentru care în Consiliu poziția a fost una de consens până la urmă. Pentru că dezbaterea nu se rezumă doar la 4-5 uh, țări care au iorpuri, ci pentru că există un interes uriaș din partea celorlalte țări care nu au iorpuri, dar doresc să aibă. Aceasta a fost uh, o dezbatere de nivel european și e necesar să existe iorpuri uh, ce funcționează bine în cât mai multe state membre, iar directiva IORP 2 poate contribui la acest lucru. Și încă câteva comentarii cu privire la criticile exprimate aici. Dimensiunea socială mai întâi. Poziția Consiliului pune la îndoială iorpurile ca atare. Um, există în mai multe state membre modele de administrare a iorpurilor. Acestea nu sunt puse la îndoială, dar există experți în iorpuri care trebuie să facă management de riscuri. Cât de bine pregătiți sunt ei? Aceasta e întrebarea. Dacă vrem să îndeplinim și obiectivul social, trebuie să existe un uh, profit pe piață, un randament suficient care să justifice uh, riscul asumat. Nu există nicio intenție din partea Comisiei de a critica dimensiunea socială, dar vrem să ne asigurăm că reglementările nu sunt contradictorii. S-a mai uh, ridicat problema evaluării de impact și faptul că există două opinii negative din partea Comitetului de Evaluare a Impactului. Acest organism a oferit uh, un aviz, colegiului cel care decide, iar acest comitet de evaluare a impactului are dovezi uh, sau ar trebui să aibă dovezi despre cum va evolua situația concret pe viitor. Dar e dificil de anticipat. Dacă vedem că există foarte multe fonduri care vor să uh, meargă în străinătate, uh, nu putem să anticipăm exact câte sau care va fi cifra exactă. E imposibil. Am încercat să demonstrăm acest lucru și trebuie să acceptăm, până la urmă, că există o imposibilitate de a anticipa date care să se dovedească apoi adevărate. Dar a trebuit să luăm totuși o hotărâre și dosarul este unul politic, la fel ca în Consiliu, Până la urmă, decizia care se ia e una politică, se ia pe baza datelor disponibile. Așa că vă invităm să luați parte la dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wittner, și acum îi dau cuvântul raportorului lui Brian în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să mulțumesc sincer tuturor colegilor și raportorilor din umbră care au participat la discuție. Mi se pare că a fost un schimb de opinii foarte bun. Ar fi trebuit, sigur, să aduc un omaj lui Thomas Mann, pentru că el a fost uh, primul raportor în 2003. Deci expertiza și cunoștințele lui uh, sunt uh, binevenite și știu că a reușit să obține da, cele 44 de voturi contra unui singur. Deci da, trebuie să apreciem acest lucru. Aș vrea să spun câteva lucruri uh, ca reacție la cele exprimate de colegi. Când vorbim despre sistemele de pensii, da, uh, vorbim și despre angajatorii care contribuie la ele, dar și despre angajații care depun o parte din salariu sau din beneficiile pe care le primesc în fiecare lună către aceste sisteme de pensii în ideea că aceste sume se vor acumula în beneficiul acelui individ la un moment dat. Deci există un parteneriat între angajator și angajat. Nu mă deranjează dacă și Comisia pentru Ocupare redactează un aviz. E dreptul lor. E de asemenea dreptul uh, lucrătorilor să aleagă unde vor să meargă pe viitor fondurile lor, banii lor sunt cei care merg către acest sistem de pensii. Deci e crucial ca lucrătorii să aibă încredere în sistemul căruia îi se afiliază. Și asta indiferent dacă categoria profesională este una mare sau mai mică. Trebuie să știe însă și în ce sunt investiți banilor, pentru că ei primesc angajamentul că atunci când vor ajunge la o anumită vârstă, banii le vor fi asigurați și îi vor primi înapoi. Deci trebuie să știe unde merg fondurile, unde sunt investite și exact cum funcționează sistemul de pensii. Totuși, există unele țări care au sisteme de supraveghere a fondurilor de pensii extrem de sofisticate, au sistem de soluționare a reclamațiilor, un uh, ombudsman și uh, alte mecanisme. Dar nu e cazul tuturor țărilor. Nu vreau să um, arăt cu degetul țara cu tare are un model bun, țara cealaltă nu. Dar putem învăța din uh, toate aceste modele. Putem învăța din experiența celorlalți. Și sunt de acord cu Sophie, nu ar trebui să privim doar către 4-5 țări sau um, să considerăm că acest dosar privește doar situația celor 4-5 țări, ci um, să fim ambițioși, să gândim la nivel european. Va fi un dosar ce va afecta toate statele membre plus uh, acele fonduri de pensii de la pilonul 1 poate nu sunt uh, suficient de potrivite nevoilor noastre. Și în plus, toți cetățenii ar trebui să aibă dreptul de a aspira la o instituție ce furnizează pensie ocupațională sau profesională. Deci trebuie să existe un sistem care nu e birocratic, care nu presupune costuri suplimentare, sunt de acord cu Ashley, să existe un sistem care să încurajeze crearea de mai multe iorpuri, mai ales cu o componentă transfrontalieră, lucru pe care n-am reușit să-l facem în ultimii 12 ani. Deci trebuie să fim ambițioși de dragul cetățenilor europeni, indiferent de statul membru din care fac ei parte. Spun aceste lucruri pentru că mai ales țările care au de multă vreme iorpuri și au uh, pensii profesionale, acele țări uh, nu trebuie afectate negativ. Nu ar trebui să fim bănuitori cu privire la modelele lor. Știu că în Olanda s-a făcut o reformă fundamentală a sistemului de pensii din cauza unor experiențe nefericite. Deci um, trebuie să avem în vedere toate învățămintele pe care le putem trage. În ce privește investițiile, întrebarea primită de la Vers, eu cred că avem o oportunitate aici de a ajuta la creșterea economiei europene. Vorbim despre investiții pe termen lung. Acestea fac parte din planul lui Juncker. Trebuie să existe transparență și informare cu privire la sistemele de pensii, astfel încât oamenii să aibă uh, încredere că banii pe care îi investesc vor uh, da randament. Aceasta a fost ca reacție la discuția de astăzi, domnule președinte. Vreau să transmit tuturor colegilor și raporturilor din umbră că eu sunt uh, absolut deschis și sunt gata să colaborez cu colegii pentru a pregăti propunerea. După cum am spus însă și în deschidere, următorul pas pe care îl propun este să ținem o audiere și sper să avem uh, o discuție și mai bună după aceea. Mulțumesc! Mulțumim, Brian! Procedura prevede că pe 15-16 iulie deci mai este mult până atunci. Vom examina proiectul de raport. Termenul pentru depunerea amendamentelor este prevăzut pentru septembrie și uh, conform calendarului de astăzi vom vota acest uh, dosar în noiembrie. Deci avem timp suficient, suficient pentru dezbateri uh, animate, ca și cea pe care am avut-o astăzi. Mulțumesc tuturor și acum aș face trecerea la punctul 4 de pe ordinea de zi, pe care l-am uh, amânat investiții pentru locuri de muncă și creștere, promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale um, în Uniune. Cel al doilea raport privind coeziunea al Comisiei Europene uh, a fost uh, publicat pe baza acestuia uh, Comisia Regii, elaborează un raport din proprie inițiativă, noi elaborăm un aviz și astăzi dezbatem amendamentele care au fost depuse. Uh, îi dau cuvântul, în primul rând, lui Costas Mavrides din partea Asociației Democraților. Costas este raportor. Ai cuvântul, Costas. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Should I give a couple of minutes for the people to... Mulțumesc, domnule președinte. Mai așteptăm câteva minute ca să poată părăsi colegii sale. Alles gut. um... Nu, putem continua. Au fost depuse 80 de amendamente în total, 80. Nu o să intru într-o discuție detaliată a fiecărui amendament. M-aș uh, concentra mai degrabă pe fondul amendamentelor, adică la ce se referă ele. Mai întâi, aș vrea să mă refer la un amendament care a fost depus în Mulcariș și care, pe bună dreptate, subliniază că articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene include obiectivul de a promova o coeziune economică, socială, teritorială și solidaritate între statele membre. Există un motiv pentru care încep cu acest amendament, domnule președinte. Dacă ne gândim la acest obiectiv care rămâne neschimbat, atunci, uh, solidaritatea și eficiența trebuie să reprezinte cele două fețe ale aceleiași monezi. Trebuie să ne dăm seama că unele din amendamente intră în atât de multe detalii tehnice încât uh, depășesc sfera avizului nostru. În al doilea rând, Eliminările au fost și ele numeroase. Um, una referitoare la clauza de investiții, alta referitoare la cofinanțarea fondurilor structurale și de investiții, modul în care se calculează deficitele, o alta referitoare la pactul de creștere și stabilitate și au mai fost și altele. Am primit și amendamente referitoare la rolul IMM-urilor și micro-întreprinderilor. Deci, am primit toate aceste amendamente și um, aștept uh, să mă întâlnesc um, cu raportori din umbră. Avem mâine o întâlnire, dar cred că va fi foarte greu să cădem de acord asupra unor compromisuri, pentru că mi se pare mie că unele din amendamente sunt extrem de contradictorii și abordează același lucru din uh, perspective complet diferite. Vreau să spun clar că orice aviz care se referă la politica de coeziune și solidaritate trebuie să țină cont de următorul lucru. Politica de coeziune se aplică tuturor statelor membre și tuturor regiunilor. În același timp, însă, noi suntem în criză Și trebuie să înțelegem că unele regiuni, unele state membre au fost afectate mai tare de criză decât altele. E un fapt de netăgăduit. Și când vorbim despre politica de coeziune, trebuie să vorbim în termeni comparativi. Ca să fie mai uh, clar, vă dau un exemplu. Știm cu toții că unele regiuni suferă din cauza unei rate a șomajului foarte mari – de acest lucru trebuie să ținem cont. Nu putem să rămânem uh, la o gândire foarte generală. Încă o dată, eu consider că e foarte important ca mâine să avem cu toții o discuție foarte sinceră. Mâine spuneam că mă întâlnesc cu raportorii din umbră. Sper să putem cădea de acord și să găsim compromisuri și să putem uh, trece la un vot general în care să ne exprimăm asupra unor lucruri cu care suntem cu toții de acord și care ar trebui să fie incluse în acest aviz. Dar vreau să mai subliniez că există niște lucruri uh, care sunt principii și asupra cărora nu vom putea să facem compromisuri. Mulțumesc! Mulțumesc, Costas, pentru introducere și acum dau cuvântul Ioanei Maletiș din partea PP, primul raportor din umbră. Mulțumesc! După cum a spus raportorul, avem multe lucruri asupra cărora trebuie să ne punem de acord mâine. Aș vrea să spun că trebuie să asigurăm o legătură între politica economică și politica de coeziune. Această legătură trebuie să existe tot timpul și nu putem să le despărțim pe cele două. Avem nevoie de finanțe sustenabile, de o politică economică sănătoasă și de o politică regională bine orientată. Asta în sensul acelei legături ce trebuie să existe între politica economică și cea de coeziune. Mulți dintre colegii care au depus amendamente subliniază importanța acestei legături și sper ca mâine, când ne întâlnim, să putem să discutăm despre asta. Politica de coeziune ar trebui să sprijine punerea în aplicare a semestrului european și a recomandărilor de țară, dar și invers. Scopul semestrului european trebuie să fie acela de a întări competitivitatea și capacitatea administrativă și să ajute la implementarea reformelor structurale să contribuie la o absorpție bună, la o bună aplicare a politicii de coeziune, așa după cum arată analizele. Am parcurs uh, toate amendamentele și am văzut că există destule divergențe între colegi cu privire la cofinanțare, după cum uh, bine ați punctat. Să nu uităm însă că fondurile europene sunt doar o sursă de finanțare, mai există și alte surse de finanțare în mai multe țări. Deci fondurile europene sunt uh, doar un tip de finanțare disponibil și uh, ele ar trebui doar să completeze planurile naționale de dezvoltare. Nu putem să despărțim planurile operaționale sau obiectivele din contractele de parteneriat. Nu putem să facem o împărțire sau o despărțire a lor față de planul de convergență. Ele trebuie să fie corelate guvernele trebuie să țină cont de toate sursele de finanțare și să meargă pe o singură cale, într-o singură direcție, adică să nu folosească banii publici, banii din bugetul de stat pentru um, anumite lucruri, iar banii europeni pentru lucruri ce vin în totală contradicție. Nu cred că ar trebui să excludem cofinanțarea națională de la calcularea deficitului dacă fondurile europene fac parte din politica la nivel național. Dar uh, acestea sunt uh, aspecte pe care le vom discuta mai încolo. Și eu am observat că unele dintre amendamente sunt deja incluse în uh, raportul colegului Tomaș Deutsch de la Comisia Regii. Vom vedea cum putem eventual să le combinăm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 Dezbaterea referitoare la planul de investiții a generat foarte multe amendamente și lucru nesurprinzător. Cred că este bine să avem uh, o abordare orizontală a investițiilor. În același timp, uh, nu trebuie să pierdem din vedere rolul esențial pe care îl joacă politica de coeziune în reforma infrastructuriste de lor membre. Această politică are ca scop reducerea diferențelor uh, de dezvoltare dintre statele Uniunii Europene. Deși poate afecta economia, acest instrument nu este unul macroeconomic și nu reprezintă o înlocuire, o, un substitut pentru reformele de la nivel național. Dacă în sfera macroeconomică guvernele eșuează la nivel național, politica de coeziune nu uh, este acolo pentru a le susține. Eu voi uh, susține toate amendamentele care uh, au de-a face cu acest punct de vedere, cu care nu sunt de acord. În ceea ce privește alineatul 5, eh, eu nu am depus un amendament mm, referitor la acesta, spre deosebire de mulți dintre colegii mei. Sunt eh, pentru excluderea eh, cofinanțării din calcularea deficitului. sunt uh, pentru susținerea parteneriatului, parteneriatului public-private și a IMM-urilor. Când alegem proiectele, trebuie să avem certitudinea că, că banii nu sunt uh, transferați dintr-o parte într-alta, deviați dintr-o parte într-alta. Uh, trebuie să existe un plan real de parteneriat public-privat, pentru că de asta are nevoie economia reală. Nu uh, trebuie să permitem uh, ca statele membre ale Uniunii Europene să fie divizate artificial între state euro și state non-euro. Sunt de asemenea pentru consolidarea pieței unice și pentru o mai bună legiferare însă nu pot fi pentru o, mai, o integrare mai profundă în uh, Uniunea Bancară. În ciuda spuselor raportorului, părerea mea este că poate uh, putem obține un text bun și cred că asta se va și întâmpla. Mulțumesc, Stanislav. Acum, pentru ALDE ar trebui să vorbească Norica Nicolai, dar nu văd pe nimeni, nici pe Paloma Lopez pentru GUE. Nu văd niciun reprezentant al GUE. Și atunci trecem mai departe direct la Ernest Urtasun din partea verzilor. Ernest. Bueno, general, voy a hablar en español. En general... Voi vorbi uh, spaniolă. În general, după cum am spus și ultima dată, textul ni se pare bun. Credem că reunește elemente importante și necesare. Mă voi referi doar la câteva amendamente care, pe care le vom prezenta și care mi se par importante și vă voi spune, mă voi referi și la logica descrisă de uh, raportor și vă spun cu ce puncte avem noi uh, probleme ca să se consemneze. Când uh, vorbim uh, despre uh, planul Juncker, limbajul este mai neutru, e vorba de amendamentul 31 pe care l-am depus noi. Sperăm să găsim un limbaj mai neutru atunci când nu se vorbește foarte clar de planul Juncker. În al doilea rând, în anumite amendamente încercăm să uh, introducem elemente care să definească mai clar uh, procesul de selectare a proiectelor. Noi nu dorim, uh, dorim să evităm crowding out-ul și uh, să fie foarte clar când există implicații asupra mediului. Amendamentul 60 se referă la acest lucru. În amendamentul 64 Menționăm că este necesar să colaboreze entitățile statale și uh, fondul și uh, credem că, așa cum au spus și uh, alți raportori din umbră, excluderea cofinanțării din uh, aplicarea uh, regulamentului uh, este bună și avem și noi amendamentul 56 care se referă la acest uh, lucru. Colegii de la PPE și de la ALDE au vorbit despre necesitatea de a insista asupra cocktailului uh, de reforme structurale și consolidare fiscală, așa cum îl cunoaștem noi. Uh, multe dintre statele de la periferie um, au și-au văzut eforturile, eforturile distruse, eforturile din cadrul politicii de coeziune distruse uh, pentru că s-au făcut reforme structurale. Ar fi greșit să venim cu astfel de politici dacă dorim ca acest raport să ne arate cum să facem progres în domeniul coeziunii europene. Deci aș vrea ca aceste amendamente să apară pentru a reflecta punctul nostru de vedere. Mai sunt și alte amendamente prezentate de alte grupuri politice care ni se par foarte bune. Unele se referă la uh, faptul că unele proiecte pot reprezenta o povară suplimentară asupra bugetului public. Jonas uh, Fernandez de la SCD a vorbit despre o schemă de subvenționare a șomajului, o, o altă propunere pe care o considerăm interesantă. Cam acestea sunt uh, ideile cu care ne vom prezenta mâine la reuniune și vrem să vi le prezentăm ca să consemneze. Sion hat kräftig mitgeschrieben. Mulțumesc, Ernest. Reprezentantul Comisiei a luat notițe riguros. Vreau să întreb dacă doriți să, doriți să interveniți. Da, vă rog. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem de acord cu majoritatea observațiilor care s-au făcut. Avem uh, și câteva obiecții, desigur. Uh, de exemplu, atunci când s-a spus că dacă guvernele eșuează la nivel național. Politica de coeziune nu este acolo ca să le susțină, așa cum s-a spus. Eu cred că în perioada de programare precedentă, politica de coeziune a susținut statele care au avut uh, o criză a datorilor suverane, reducând ratele de finanțare. Prima pagină din raportul de coeziune se referă la impactul politicii de coeziune asupra statelor membre. Acesta este principalul argument. Dacă aveți întrebări legate de raportul de uh, coeziune, eu vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Atunci am să dau cuvântul încă o dată raportorului pentru a trage concluziile. Ok, very well, Chairman. Uh, a, very, a very short co uh, comment I have to make. Un comentariu foarte scurt. Suntem cu toții de acord uh, asupra unui aspect al acestui aviz. Politica de coeziune și politicile economice sunt, uh, merg mână în mână. Totuși, cred că începem să nu mai fim de acord în legătură cu gradul uh, în care trebuie să se aplice și să fie pusă în aplicare politica de coeziune fără uh, a exista o legătură directă și clară cu anumite uh, premise legate de economiile naționale. Dacă suntem cu toții de acord că solidaritatea trebuie să fie uh, elementul esențial al politicii de coeziune, această chestiune ne uh, îndepărtează mult de impunerea um, premiselor macroeconomice. ideilor uh, preconcepute macroeconomice. Eu sper că mâine discuția noastră va fi uh, constructivă și uh, mai vedem după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și raportorului. Pe 20 aprilie vom vota în comisia noastră. Comisia Regii, competentă în fond, va vota pe 4 sau 5 mai. Cu acest punct pe care le încheiem, trecem la punctul 10, diverse nu există puncte la diverse și cu punctul 11 se încheie ședința, pentru că la punctul 11 se spune doar că ne reîntâlnim pe 20 aprilie între 15 și 18.30 în Comisia Econ. Până atunci vă doresc toate cele bune și vă mulțumesc!